care dreptului omului, a democrației și a statului de drept și primul punct pe ordinea de zi sunt tătarii din Crimea. Vreau să vă spun că suntem extrem de în întârziere, deci nu vom accepta niciun cartonaș albastru. Va trebui să limitez probabil și uh, intervențiile de catch the eye sau chiar să le uh, tai de tot, va trebui să vedem uh, cum rezolvăm problema. Oricum, haideți să începem această dezbatere și o să dau cuvântul mai întâi uh, domnului Rope pentru un minut și jumătate. Este vorba de autorul acestei întrebări. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi. Astăzi discutăm rezoluția Parlamentului European privind situația tătarilor din Crimea, este minimul posibil pe care putem face pentru a ajuta acest uh, grup. Cu, cu toții condamnăm anexarea ilegală a peninsulei Crimea uh, din uh, urmă cu doi ani. Ocupanții încearcă să facă o purificare etnică în această zonă și tătarii din uh, Crimea sunt uh, primul grup etnic acuzat, acuzat de activități uh, criminale. În 1944, Uniunea Sovietică a anunțat că toți tătarii sunt criminali și a trecut la o deportare în masă a acestora. Este o crimă care a trecut neobservată și se pare că Federația Rusă de astăzi încearcă să repete uh, uh, acest lucru. Din nou, tătarii din Crimea sunt prezentați ca fiind infractori criminali. Principalul organ reprezentativ al acestora a fost interzis. Tătarii din Crimea sunt persecutați. Mm. Noi am reușit să redactăm o rezoluție minunată care condamnă represiunile autorităților rusești și care se pronunță pentru respectarea drepturilor uh, fundamentale. Vă mulțumesc. Aș dori să fiu mai flexibilă din punctul de vedere al timpului, însă nu dispun de această libertate, deci îmi cer scuze uh, în mod anticipat. Dau acum cuvântul pentru minut domnului Corau. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Deportarea în masă a tătarilor din Crimea a început în 1944 și a implicat 230.000 de persoane. Multe dintre ele au murit, altele n-au mai putut să facă nimic, să se întoarcă decât în anii 80. Discriminarea împotriva acestei minorități a continuat după aceea în următoarele decenii, fie în Uniunea Sovietică sau acum în Ucraina când uh, s-a uh, întâmplat anexarea Crimeei. Așadar, e vorba de cazuri foarte grav, persecuții de lideri politici, de uh, alte persoane proeminente. Instituțiile europene și parlamentele europene au păstrat această um, liniște asupra ceea ce se întâmpla, ceea ce este foarte rușinos când e vorba de fapt de pași strategici și politici de care e nevoie. Europa nu s-a ocupat de minoritățile din Crimea atâția ani și mai rușinos este că nu se întâmplă nimic, nu se schimbă nimic acum. Trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă, încălcarea drepturilor omului. Acestea trebuie oprite cât de repede, iar toate considerațiile politice și strategice trebuie să treacă acum pe loc Trialogul 2. Mulțumesc. Domnul Tenăc care cuvântul un minut. Cărimea și situația Ucrainei răsăritene nu ar trebui să poată să ajungă la conflicte înghețate. Statele membre în Uniunii Europene trebuie să mențină presiunea să aplice sancțiunile împotriva Rusiei legate de anexarea Crimei dar uh, să nu scăpăm din vedere oamenii de acolo, minorități care se confruntă cu persecuții, în special tatare din Crimea și ucraineni. Deja 20 de mii s-au dus în Ucraina. Politica este acum de a forța restul populației de tatari să facă același lucru. Varianta deportărilor forțată din 1944 de sub Stalin, acum într-o variantă al secolului 21. Statele membre trebuie să-și mențină vigilența și să încurajăm Turcia să apere cu putere <clears throat> um, pe acești tătari de acolo din Crimea ca și pe turcomanii din Siria. Anexarea forțată de teritorii sub amenințarea armei este total inacceptabilă în lumea modernă. Mulțumesc. Mulțumim un minut, domnul Panțeri, acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Este a doua oară în puține luni că discutăm despre subiectul tătarilor din Crimea, care să arate angajamentul Parlamentului European față de această minoritate care încă de la începutul crizei din Ucraina și-a arătat perplexitatea față de anexarea peninsulei de către Rusia și care este supusă la presiuni și discriminări majore. Sunt foarte îngrijorat de decizia luată de tribunalul din Simferopol, uh, care a declarat tătarii din Crimea ca organizație extremistă. Aceasta arată un nou nivel de represiune împotriva acestei comunități în totalitatea sa și de aceea e cu atât mai important să reacționăm noi. Angajamentul nostru este să luăm măsurile necesare pentru ca să se invoce această prevedere și în același timp vrem să se evite, să se evite o intervenție care ar putea să, să anihileze complet această minoritate care deja a trecut prin prea multe durități în istoria sa. Mulțumesc! Acum un minut, domnul Maștalca. Předsedající, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že podstatu problému krymských Tatarů není třeba vysvětlovat. Vă mulțumesc, doamna președinte. Cred că nu este nevoie să, să mai explicăm ce s-a întâmplat tatarilor din uh, uh, Crimea, știm ce s-a întâmplat cu ocazia referendumului din uh, Crimea și forțarea uh, tatarilor de a emigra. Uh, Limba lor, însă, de curând a devenit o limbă oficială în uh, Crimea, ceea ce reprezintă un uh, aspect pozitiv, însă nu este suficient. Și nu putem accepta soluțiile celor care nu sunt mulțumiți de uh, anexarea uh, Crimei. Sursele de informații trebuie să fie verificate întotdeauna și ar trebui să vedem uh, ce s-a întâmplat în urma intervenției intervenției americane din Irak. Cred că ar trebui să verificăm uh, situația la fața locului noi sine. Domnul Plenković. Aș vrea în primul rând să vă spun că de mult mă bucur că am ajuns uh, practic la un consens în legătură cu această rezoluție legată de situația tătarilor din uh, Crimea, o minoritate în Ucraina care a rămas loială statului ucrainean și s-a opus anexării ilegale a teritoriului respectiv de către Rusia. Am condamnat clar, de asemenea, interzicerea activității tătarilor din Crimea și faptul că au fost etichetați ca organizație extremistă de către instituțiile de acolo, Curtea Supremă și așa mai departe. Mi se pare că sunt acțiuni inacceptabile, trebuie să li se respecte drepturile omului, să se evite orice fel de violență sau intimidare în ce privește tătarii din Crimea. Am vrea ca procedura politică de reintegrare a acestei părți a teritoriului ucrainean să se efectueze în formatul de la Geneva, iar sancțiunile să fie valabilă, întrucât nu există niciun progres real și de asemenea pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Mulțumesc. Acum, domnule și jumătate, domnul Austrevicius. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. În 738, um, Crimea a fost ocupată de Rusia țaristă. A fost o parte din uh, Novorusia. Rusia de fapt, aceasta ar însemna o, rus, ar însemna o rusificare totală și fără scrupule. În mai 1944, la ordinele lui Stalin, 240.000 de, de tătari din Crimea, deci toată națiunea a fost deportată de fapt către Asia Centrală. Sute de persoane și mii de persoane au murit pe drum sau în exil. Deportarea totală a fost finalizată. Astăzi, în Crimea, vedem o continuare zeloasă a acestor politici de uh, purificare etnică. Și uh, Parlamentul uh, local este declarat ca neexistent, iar toți activiștii sunt aduși în fața instanțelor, mass media este adusă la tăcere. Ținta autorităților este foarte clară. Titarii din Crimea nu intră în planurile Crimeei viitoare ale lui Putin. Și totul, de ceea ce vă spun eu, se întâmplă în Europa secolului 21. De fapt, e vorba de o încălcare a tuturor legilor internaționale, încălcarea, uh, închiderea mejlisului, de exemplu, una, este una dintre ele. Trebuie ca Uniunea Europeană să re, reacționeze imediat uh,

Mulțumesc, doamna președintă. Decizia de a desfința Meilis din Crimea este o încălcare a respectării libertății de, aso- de asociare și vine după închiderea uh, mai multor reprezentanți ai minorităților tătarilor. Este vorba de un nou val de persecutări a tatarilor din Crimea după anexarea Crimeei la câteva decenii după deportarea acestei populații în Uniunea Sovietică. Grupul meu politic a combătut întotdeauna persecutarea tătarilor. Suntem convinși că ar trebui să discutăm pe canale diplomatice cu Rusia și tătarii trebuie să se bucure în uh, contextul declarației Uh, Națiunilor Unite pentru protejarea minorităților. M-am întâlnit cu doi lideri ai tătarilor care apără în continuare drepturile minorităților. Le-am spus că nu-i uh, uităm și astăzi atragem atenția întregii Europe asupra suferințelor lor. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Mulțumesc. Despre ce e vorba când vorbim de acasă? Există o definiție a scritoarei Hunt americane. Acasă este un loc în care nu trebuie să-ți fie frică de atacuri, în care poți să ai relații în siguranță. Uh, și eu cred că această patrie, Crimea, nu mai este de fapt acasă pentru tătari. E, um, există fapte care nu mai uh, pot să le dea de crezut că sunt la ei acasă. Au luptat pentru ca să-și recâștige drepturile, dar n-au reușit. Ba chiar se pare că, deși uh, s-au încălcat dreptul internațional și Consiliul Europei a afirmat-o foarte clar, Tătarii uh, din Crimea din nou sunt ținta represiunilor, lipsește orice formă de democrație, de libertate și foarte mulți sunt obligați chiar să plece din nou de acasă. 20.000 au dispărut, uh, chiar aproape 2.000 din Sevastopol. Crimea este responsabil, trebuie să acționeze responsabil și statele membre sunt și ele cele care trebuie să nu lase să fie pus în genunchi acest popor foarte mândru. Mulțumesc, care cuvântul doamna Șache. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia a dus și la încălcări grave la drepturile minorităților, cum ar fi tatarii din Crimea Populația indigenă, care acum e etichetată ca fiind teroristă, sunt confruntați cu violență, dispariție forțate și chiar ucideri. Și anumitele autorități nu anchetează și nu pun sub acuzare pe făptași. În plus, mejlisul a fost acum interzis și noi facem un apel ca Uniunea Europeană să ajute, să sprijine pentru a se putea întâlni în exil. Restricțiile uh, la accesul OSCE, ONU, Consiliul Europei și ONG-urilor de drepturile omului un alt semnal negativ ca și restricții în ce privește libertatea de exprimare, libertatea presei. Toate aceste restricții de drepturi și în special mm, persecutarea minorităților, a tătarilor din Crimea, cu o motivare aparent politică, trebuie să înceteze, ca și inexarea ilegală a Crimeei în întregime. Mulțumesc. Mulțumim un minut, domnul Schaffhauser. Stimați colegi, încă o dată un consens în greșeală. Tătarii sunt un grup etnic care compun uh, populația Crimeei și în numele unui statut de pretins de popor autohton ar fi, se pare, mai special. Sigur că au fost persecutați de Stalin, dar tot poporul ucrainian a fost. Se spune că tătarii trebuie să aibă, mai li se spune că trebuie să aibă mai multe drepturi uh, tătarii pe, pe uh, pe teritoriul Crimei decât rușii, germanii și alții, din cauza unui precedent istoric, deși să nu uităm că grecii au fost eh, cei care au făcut primele construcții pe această insulă. Așadar, Mejlisul nu a fost în primul rând niciodată recunoscut de o, vreo putere ucraineană înainte de atașarea Crimeei la justiție. Ministrul Justiției al Ucrainei, Golovati, într o interviu pe 14 martie 97, spunea că Mejlisul este ilegal în Ucraina. Mejlisul a devenit o organizație teroristă, iar uh, faptul că se uh, află acolo nu face decât să îi permită teroriștilor turci să fie acolo. Următorul vorbitor pentru un minut, domnul Corvin Miche. Vă mulțumesc. Spre deosebire de colegul meu, eu am vizitat uh, peninsula Crimea, am discutat cu tatarii din uh, această peninsulă Inițial, tatarii au fost de acord cu anexarea Crimei de către Rusia, însă acum sunt dezamăgiți datorită faptului că condițiile lor de viață s-au înrăutățit uh, profund. În uh, Ucraina au rămas la putere cei dinainte. Înainte se numeau uh, ruși, acum se numesc ucrainieni. Meșlisul nu se bucură de sprijinul tuturor tatarilor din Crimea. Trebuie să înțelegem acest lucru. Știm că au avut loc și atentate teroriste, au fost uh, aruncate în aer uh, centrale electrice, infrastructuri care uh, furnizau uh, energie electrică peninsulei uh, Crimea, deci situația este foarte, foarte complicată. Mulțumesc. Domnul Ștetin are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnilor și domnilor, în mai 1944, Stalin a deportat 250.000 de tătari din Crimea. I-a trimis în Uzbekistan. Peste 100.000 dintre ei au murit drept consecință directă acestei strămutări forțate. Anexarea ilegală de către Rusia a Crimeei face pe tătari cetățeni de categoria a doua. Interdic restricția asupra Parlamentului Amejlisului, etichetarea ca organizație teroristă, încălcările grave ale drepturilor omului de către ocupanții ruși trebuie văzute ca altă tentativă de a-i hăitui pe <clears throat> tătarii în afara crimei. Nu trebuie să permitem repetarea istoriei tragice, tragice din secolul al XX-lea și noile practici staliniste. Săptămâna viitoare voi participa la o ceremonie de comemorare la Kiev 72-a comemorarea genocidului împotriva tătarilor. Voi avea cinstea să-i trimit domnului Ciubar să-i transmit o rezoluție a Parlamentului European pe care o vom vota astăzi. Un minut acum, doamna Fotiga. Dziękuję. Mulțumesc. Crimea este casa tătarilor din Crimea, din Crimea și tătarii au fost uh, urmăriți brutal de ruși, au suferit încă pe vremea țarilor și pe vremea lui Stalin, dar și acum. Și mai ales după ce a fost anexată Crimea de către Rusia acum doi ani. Se practică purificarea etnică și oamenii mor pe capete. Această barbarie nu-i lovește numai pe tătarii din Crimea, și ei sunt doar pe locul întâi ca țintă, iar uh, liderul lor cere mai multe sancțiuni împotriva Rusiei. Mulțumesc, are cuvântul domnul Paet. Un minut. Thank you very much. Vă mulțumesc. Anexarea uh, Crimeei de către Rusia este ilegală și trebuie să înceteze. Crimea trebuie să revină Ucrainei, însă până când acest lucru nu se va întâmpla, Rusia are obligația de a proteja uh, cetățenii Crimei în fața oricăror forme de discriminări și să respecte drepturile omului. Din păcate asistăm la o situație um, diversă. Persecutarea uh, tatarilor trebuie să se oprească. De cu- în curând vom discuta din nou um, candidații pentru a primi uh, premiul Saharov și uh, mă gândesc că ar trebui să-l propunem pe Mustafa Jamilev, un lider al uh, tătarilor din Crimea, care nu mai poate intra în peninsula Crimea datorită activităților sale. Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj clar și anume că nu tolerăm uh, ocuparea actuală a Crimeei și persecutarea tătarilor uh, din această zonă. Mulțumesc, care cuvântul domnul Șogor, un minut. Mulțumesc că o să vorbesc în maghiară interzicerea Mejlisului, organismul de reprezentare al tătărilor din Crimea, demonstrează mai bine decât orice altceva cum funcționează real politicul. Combaterea extremismului, ministrul uh, rus al justiției a decis să închidă această adunare și astfel a de a ștampilat întreaga comunitate ca fiind extremistă. Tot acestea s-au întâmplat în contextul uh, faptului că liderul uh, rușilor a cerut uh, din această regiune autonomie pentru rușii care trăiesc în Ucraina de Est și în același timp se, uh, aceasta discreditează ceea ce s-a întâmplat cu tătarii, discreditează ceea ce se va întâmpla și cu rușii. E clar că nu trebuie să permitem niciunui stat membru să folosească aceeași mecherie pentru ca să declare o întreagă comunitate ca fiind extremistă și nefiabilă. Din păcate se întâmplă acest lucru în mai multe locuri. Faptul că statul consideră um, populațiile autohtone ca fiind uh, corpuri străine este foarte periculos și nu trebuie să continuăm așa. Mulțumesc!

Scuze, spune președinta, dar v-am avertizat cu timpul. Acum avem șansa doar pentru două intervenții spontane, cu regrete celor care nu vor putea lua cuvântul. Timpul e împotriva noastră. Doamna Șoidrova, un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, eu sprijin această rezoluție care descrie uh, situația din uh, Crimea, spunând că este vorba de o încălcare a dreptului uh, internațional. Rezoluția enumără exemple concrete de încălcare a drepturilor omului, inter, interzicerea Consiliului Tătarilor, un organ care exista din 1999, este un asemenea exemplu, a fost interzis datorită acțiunilor așa zise de sabotaj. Parlamentul European cere revenirea la libertății de exprimare. Este important să monitorizăm situația prin intermediul ONG-urilor și organizațiilor care apără drepturile omului. M-am întâlnit cu reprezentanța acestor uh, organizații, cu mai mulți jurnaliști care au fost uh, obligați să părăsească uh, Crimea și toate aceste întâlniri m-au determinat să sprijin această această rezoluție. Domnul Căiuciuc, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea pe tema tătarilor din Crimea este foarte potrivită și actuală pentru că este momentul să acționăm, să combatem discriminarea împotriva lor. Autoritățile de acolo impun măsuri de uh, discriminare și represiune, iar ministrul de justiție a eliminat uh, mejlisul de fapt, forul de reprezentare al tătarilor și um, Mustafa Demilev și Rafat Shubarov au, uh, sunt încă în exil, nu pot intra în peninsulă deloc. Aceste evenimente au dus la foarte multă um, îngrijorare în rândul comunității internaționale, care trebuie să și reacționeze, pentru că altfel doar stăm și ne uităm la ceea ce se întâmplă și suntem astfel vinovați de încălcarea drepturilor omului în acea regiune. Iată de ce Trebuie să acționăm chiar repede. Toate țările de pe peninsula aceasta ar trebui să oprească toate formele de represiune. Pentru că e vorba, se taie microfonul, doamna președinte dă cuvântul doamnei Jurova. Vă rog, aveți cuvântul doamna comisar. Stimați deputați din Parlamentul European, în martie, doi ani după anexarea ilegală a peninsulei Crimei de către Federația Rusă, Uniunea Europeană și statele membre și-au reafirmat uh, îngrijorarea față de uh, deteriorarea situației drepturilor omului în peninsula Crimei. Acest lucru include negarea libertății de exprimare, libertatea de adunare pașnică, libertatea de cult și uh, persecutarea persoanelor care sunt parte a minorităților, mai ales tătarii din Crimea. alte înalt, stimata alte reprezentant a discutat aceste lucruri direct cu reprezentanții tătarilor din Crimea în ultima sa vizită la Kiev în noiembrie 2015. Decizia din 26 aprilie a așa zisei curți supreme a femei de a interzice ă, activitățile Mejlis, un for de reprezentare autoproclamat al tătarilor, reprezintă un atac grav asupra drepturilor tătarilor din Crimea în general. Mai mult, reprezintă o deteriorare suplimentară foarte negativă a situației drepturilor omului în peninsula Crimea, de când aceasta a fost anexată în mod ilegal de Federația Rusă în 2014. Doamnă președinte, stimați deputați, aș dori să spun încă o dată că Uniunea Europeană a cerut de mult un acces liber și deplin al actorilor internaționali din domeniul drepturilor omului pe tot teritoriul ucrainean, inclusiv în Crimea și la Sevastopol. În lumina evoluțiilor recente, acest lucru rămâne absolut vital. În mai puțin de o săptămână, pe 18 mai, se aniversează deportarea tătarilor din Crimea din 1994. Anul trecut, mm. 1944, mă scuzați, se dorește comemorarea acestei tragedii istorice și aceasta este o ocazie care ne amintește tuturor că tătarii din Crimea au suferit prea mult în istorie, iar persecutarea acestora trebuie să se oprească imediat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc, dragi colegi, am primit șapte, am primit șapte moțiuni.